privind uh, normele uniforme și procedurile uniforme pentru rezoluția instituțiilor de credit și anumite uh, firme de investiții în contextul unui mecanism unic de rezoluție și a unui fond unic de rezoluție bancară. Acesta este rezultatul uh, negocierilor. Aș vrea să subliniez că nu vom avea procedură catch the eye în cadrul acestei dezbateri și nu veți uh, avea posibilitatea nici de a adresa cartonașe albastre. Nu știu de ce, dar așa s-a hotărât. Acum uh, avem vorbitorii din partea grupurilor politice. În primul rând, din partea PPE, doamna Vortman Col. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Noi uh, considerăm că este urgent să finalizăm Uniunea Bancară înainte de alegerile pentru Parlamentul European și de aceea astăzi trebuie să confirmăm uh, mandatul puternic și unit pentru negocierile privind mecanismul unic de rezoluție. Un mandat care a fost deja votat cu mare majoritate de către Comisia uh, competentă pe fond. Acest vot în plenară ar trebui să fie un semnal de alarmă, de trezire pentru Consiliu Um, la întâlnirea de marți a fost confirmată această unitate și uh, este important că și uh, primul ministru al Greciei a fost prezent la această dezbatere, ceea ce ilustrează importanța pe care președinția Elena o acordă acestui regulament. Dumnealui a evidențiat clar uh, voința de a lucra la ajungerea unui acord constructiv. Însă președinția Elena nu poate să negocieze atâta timp cât nu primește un mandat substanțial de la Consiliul ECOFIN. De aceea există um, un sentiment de urgență pentru pentru că piețele sunt cu ochii pe noi și trebuie ca lucrurile să fie bine eh, puse la punct încă de la început. Când am eh, negociat eh, pactul de stabilitate și creștere, am corectat niște deficiențe și ne-am pus de acord asupra unor reguli care să crească gradul de obiectivitate. Și așa, pachetul celor șase măsuri a devenit unul credibil. Acum însă Consiliul sugerează exact uh, opusul, să lăsăm uh, la latitudinea statelor membre problema de a rezolva uh, situația băncilor aflate într-o situație foarte uh, fragilă. Și uh, aceasta nu reprezintă un proces decizional eficient. Cum, să, cum ar funcționa acest proces uh, când o bancă ar trebui să facă obiectul rezoluției în 48 de ore? Uh, cu siguranță aceasta ar uh, submina uh, aplicarea eficientă a instrumentelor de rezoluție. Vrem să ne asigurăm că se vor aplica măsuri de bail-in uh, pentru a ne asigura că acționarii și investitorii plătesc. Însă trebuie să aplicăm aceste instrumente și la băncile aflate în situație de aproape faliment, indiferent de domeniul în care operează. Tratamentul trebuie să fie unul egal în ceea ce privește accesul la fond. De aceea, poziția Consiliului nu este uh, foarte bună, pentru că uh, fondul este compartimentat în compartimente naționale. Aceasta ar uh, prejudicia legătura între statele naționale și bănci mai ales în uh, primii ani, riscul de uh, prejudiciere a reputației este substanțial. Nu putem să ne permitem să lăsăm acest lucru să se întâmple. Fondul unic uh, trebuie să fie um, în funcțiune încă de la demararea mecanismului unic de rezoluție, printr-o mutualizare a um, uh, taxelor bancare, în loc să avem uh, compartimentări naționale pe 10 ani. Apoi, uh, Comisia Econ a votat o poziție clară pentru un mecanism unic de rezoluție clar, cu un singur fond unic, uh, iar uh, o bancă să poată să facă obiectul rezoluției într-un weekend este un sistem în care băncile trebuie să plătească. Grupul nostru vrea să-i plătească pe contribuabili uh, uh, împotriva riscului de a plăti factura pentru băncile care dau faliment. Consiliul a introdus un acord interguvernamental ca o măsură temporară, însă privim această evoluție cu rezerve, deoarece nu credem în soluțiile interguvernamentale uh, până când nu suntem convinși că este absolut necesar uh, să se satisfacă cerințele constituționale. De asemenea, uh, până când nu suntem convinși că este o soluție legală. Înțeleg preocupările constituționale ale unor state membre referitoare la transferul contribuțiilor de la bănci către un fond european. Dar nu putem să acceptăm un acord interguvernamental care uh, elimină alte elemente cruciale din mecanismul unic de rezoluție și le lasă la latitudinea statelor membre. Tabelul uh, negociat, uh, calendarul negociat este responsabilitatea acestui Parlament și nu uh, a Consiliului. Aș dori să salut contribuțiile utile din partea comisarului Barnier în timpul dezbaterii de marți. Propunerea dumneavoastră inițială pentru un mecanism unic de rezoluție reprezintă uh, baza potrivită de pornire, ne arată calea potrivită și avem încredere în uh, faptul că veți insista asupra uh, unui sistem credibil și funcțional avem încredere că împărtășiți punctul nostru de vedere că trebuie făcut ceva urgent, dar nu cu orice preț. Finalizarea Uniunii Bancare este prioritatea majoră pentru grupul PPE în uh, această ultimă lună din acest mandat. Mecanismul unic de rezoluție este uh, cărămida, ultima cărămidă pe care trebuie să o adăugăm la această construcție pentru a asigura credibilitatea și pentru a asigura un sistem uh, financiar solid și credibil cu acces mai bun la creditare pentru companii și gospodării. Și, bineînțeles, scopul este de a-i proteja pe cetățeni și pe contribuabili împotriva falimentului băncilor. Uniunea bancară este uh, esențială pentru a reclădi încrederea și pentru a accelera relansarea economică. PPE uh, este conștientă de responsabilitatea enormă pe care o avem. Acum vom vota pe marginea acestui dosar uh, pentru a atinge un obiectiv important, uh, acela de a transmite un semnal puternic de unitate uh, linia pe care am adoptat-o în Econ va obține sprijinul Parlamentului. Noi nu ne-am negociat poziția de modifica, de mm, uh, poziția adoptată. Noi, uh, oricum, dacă nu finalizăm prim, uh, prima lectură, vom uh, ține ușa deschisă. Și acesta ar trebui să fie un semnal care să trezească Consiliul. Parlamentul este pentru accelerarea acestor negocieri și pentru finalizarea înainte de alegeri în negocieri vom avea o poziție constructivă, dar nu putem să acceptăm uh, niciun acord. Finalizarea Uniunii Bancare este miza noastră, dar trebuie să facem lucrurile așa cum trebuie. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, uh, doamna vortman col Acum îi dau cuvântul din partea socialiștilor și democraților, domnului Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Mesajul nostru este foarte clar, mesajul grupului meu politic. Vrem o soluție, în primul rând, dar nu este soluția propusă de Consiliu. Este inacceptabilă pentru noi. Vrem o, o hotărâre a Greciei pentru mandatul Consiliului. Dacă Consiliul ia lucrurile în serios, acum trebuie să uh, acționeze rapid și să modifice în vederea negocierilor. Dacă privim în urmă atunci când Consiliul European a hotărât că dorim să avem o Uniune bancară, și toate lunile care au trecut de atunci până acum nu este responsabilitatea noastră, nu este greșeala noastră că nu avem încă o uniune bancară, ci este greșeala Consiliului, pentru că sunt uh, leneși. Uh, din păcate există o problemă uh, tehnică. suprapune, se, există o suprapunere a cabinelor franceză și germană. Iată problema. Problema este că Consiliul nu este aici. E vorba de Consiliu sau despre ce este vorba? Ce ați spus uh, în intervenția uh, dumneavoastră? a fost reținut, aș putea să vorbesc uh, și în limba germană. Deci, pentru noi, situația este următoarea. Consiliului nu i place că adevărata instituție, adevăratele instituții uh, europene, Parlamentul și uh, Comisia au Uh, putere tot mai mare și o înruire tot mai mare. Și există tot mai multe exemple în care Consiliu, în Consiliu miniștrii spun sigur, poate suntem de acord pe fond, dar noi vrem să facem asta, noi miniștrii. Însă trebuie să explicăm cetățenilor și celor care ne ascultă aici în hemiciclu că aceste poziții nu sunt deseori eficiente pentru că a se ajunge la un acord în uh, Consiliu Uh, între 28 de state este mult mai greu decât aici în Parlament unde avem o bună cooperare și voturi clare. Propunerea Consiliului nu este eficientă, de aceea este respinsă. Uh, Consiliul a ales un uh, temei juridic care poate este corect dar în ultima instanță este o, o decizie politică, pentru că uh, o alt temei uh, juridic ar da un uh, rol mai mare metodei comunitare și deci Parlamentului. Poate ar fi o opțiune mai bună. Uh, Consiliul a dorit să opteze pentru cooperarea interguvernamentală. Uh, pentru că ar avea o putere mai mare. Este vorba de uh, sistemul bancar european, de aceea este nevoie de o soluție europeană, nu una națională. În al doilea rând, trebuie să explicăm cetățenilor că Uniunea Bancară nu este ceva numai în beneficiul băncilor, ci al cetățenilor. Aceștia se tem că își vor pierde depozitele, cetățenii care se tem că nu vor primi împrumuturi sau că au o problemă atunci când banca dă faliment. Deci trebuie să explicăm că Uniunea Bancară se referă la un proiect pentru cetățeni și nu neapărat pentru sistemul bancar. De ce este important să avem o soluție europeană puternică? Uh, dacă citesc uh, corect Financial Times, uh, văd, de pildă, în Regatul Unit, dragă coleg Callanan, încearcă să evite o serie de soluții la care am ajuns. Au loc noi speculații care sunt susținute, poate în altă formă, nu tocmai corectă din punct de vedere juridic, însă Uh, scopul, obiectivul regulilor pe care le-am adoptat uh, a fost uh, evitat este timpul să avem o soluție care să nu fie o povară pentru contribuabili, ci să ajute cetățenii. Așa cum am spus, nu este un bun mecanism, este un proces îndelung de a ajunge la o decizie, de aceea trebuie să facem ceva în legătură cu acest mecanism. Uh, ne-a bucurat faptul că, în final, uh, Comisia a hotărât că uh, rezoluția băncilor este necesară. Cel puțin am vrea să găsim o soluție mai bună decât cea de acum. Soluția de acum cu acest uh, proces complicat este mult prea complicată apare un incendiu și întreb Consiliul local dacă poate să facă ceva în loc să Uh, întrebi pe administratorul spitalului din orașul respectiv dacă trebuie făcut ceva cu răniții sau nu. Trebuie ca doctorul să fie cel care hotărăște direct uh, în această problemă, în mod hotărător. Apoi, în ceea ce privește calendarul, 10 ani este o perioadă prea lungă pentru a constitui acest uh, fond, pentru unii nu este suficient. Sunt argumente care spunem dacă reducem acest timp la 5 ani, ceea ce ar fi o durată rezonabilă, unele din uh, băncile din țările mai slabe ca poziție financiară ar trebui să plătească o povară suplimentară băncilor. Deci să existe un uh, termen uh, uh viabil uh, în care să uh, fondul să se adreseze uh, pieței de capital cu garanții pentru a face față necesităților. Acestea sunt cele două principale probleme uh, Uh, pe care le cerem Consiliului. În final, uh, vreau să mulțumesc uh, echipei de negociere. Am încredere de plină în această echipă de negociere pentru că văd unitate, o poziție puternică a acestei echipe de negociere. Nu ești de acord cu mine că e vorba de o poziție puternică a acestei echipe de negociere? Deci ar trebui să existe un acord, dar această echipă de negociere trebuie să aibă o poziție clară și anume poziția grupului nostru politic. Nici o soluție nu e mai bună decât o soluție proastă. Suntem gata să acceptăm nu trebuie să acceptăm orice soluție pentru că vrem să avem o soluție rea. Dacă o să avem o soluție nefavorabilă, va fi greu să îndreptăm lucrurile după aceea. Asta o spune răspicat uh, grupul socialiștilor și democraților. Uh, vrem să se dea un mandat rapid. Domnule președinte, nu așteptați până pe 17-18 februarie. Încercați să obțineți un mandat la începutul săptămânii viitoare. Din nou spun, vrem o soluție dar nu acceptăm și nu suntem uh, gata să acceptăm soluții proaste pentru că uh, uh, o soluție este, chiar dacă este proastă, e mai bine decât de a avea o soluție proastă la sfârșitul, la final. Acum pentru grupul liberalilor și democraților, domnul Verhofstadt. Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare pe care am e, unde este Consiliul în această dezbatere? Transmitem aici un mesaj, nu e un mesaj pentru domnul Barnier, pentru că domnul Barnier e 100% de partea noastră și avem aceeași opinie, avem un, un mesaj pentru cine? Pentru Consiliu. De ce nu este Consiliul aici? nu e pentru mass media, domnule Carem. Dumneavoastră faceți pentru mass media pentru că sunteți împotriva Uniunii Bancare. Asta pot să înțeleg. Deci înțeleg că interveniți. Dar faptul că președinția nu este aici și trebuie să ne facă o nouă propunere este inacceptabil. Și domnul Svobot are uh, totală dreptate. Este inacceptabil că va dura acum până la... Care e data următorului Ecofin? 17 februarie, nu, domnule Barnier? Până atunci va dura ca să aibă un nou mandat. Deci 14 zile pe care le pierdem din nou după toate celelalte luni pe care le-am pierdut, pentru că Consiliul a decis uh, asupra acestui subiect în iunie 2012, domnule Zvoboda. Și astăzi uh, ei nu sunt capabili să-și definească un nou mandat astfel încât negocierile cu Parlamentul să poată să progreseze. Pentru că haideți să fim cinstiți. Am spus deja de câteva ori că propunerea Consiliului nu e acceptabilă și că avem nevoie de alta. Și lucrul cel mai dramatic aici este că de șase ani, acum șase ani a început criza financiară, acum șase ani, și încă nu avem o soluție pentru criza bancară. Americanii au făcut asta imediat. Primul lucru pe care l-au făcut americanii într-un an de la începutul crizei financiare a fost să-și recapitalizeze băncile și să rezolve problema. Ce au făcut suedezii după ce au avut ei propria lor criză imobiliară și bancară? Același lucru. Noi mergem pe drumul japonezilor. Au așteptat 15 ani înainte să-și recapitalizeze băncile și au avut uh, drept rezultat o perioadă lungă de stagnare economică. Asta a fost rezultatul acestei abordări. Deci, vă rog, domnule președinte, ca în numele Parlamentului să trimiteți o scrisoare Consiliului, președintelui Consiliului și să-i spuneți că nu este acceptabil a, pentru noi ce se întâmplă și să i cereți să își grăbească negocierile în cadrul Consiliului ca să vină cu un mandat nou. În al doilea rând, în ce privește viteza de evoluție, viteza pe care o vedem în propunerea Consiliului e ca viteza unui trabant, dacă pot să folosesc metafora aceasta automobilistică. Deci e o procedură foarte lungă, foarte înceată, când de fapt noi avem nevoie de un McLaren sau de un Ferrari ca să rezolvăm o problemă bancară într-un weekend. Și în fine, în legătură cu baza, cu temeiul juridic, uh, știți că există un singur uh, temei juridic bun, 114. De ce? Pentru că banii despre care e vorba Contribuțiile sunt contribuții private. Deci nu sunt bani publici, nu vrem să implicăm bani publici, ci bani privați. Așadar, articolul 114 este temeiul juridic corect. Da, deja am uh, auzit că unii oameni vor să facem un acord aici, un compromis dincolo, să acceptăm o clauză de un sunset clause, uh, pe, ca uh, uh, tot uh, sistemul să intre mai târziu în cadrul legislației comunitare. Deci asta facem că nu uh, suntem de acord cu Consiliul. Zicem, bine, începeți cu sistemul ăsta și într-un an, în doi, în trei, întregul sistem trebuie să intre în uh, legislația comunitară. E bine? Nu știu, poate, decât să avem o situație pentru eternitate, dar haideți să începem negocierile cu Consiliul ca să uh, și să apărăm uh, temeiul juridic 114. Dacă serviciile juridice ale tuturor celor trei instituții, dacă toate cele trei servicii juridice spun același lucru, e un miracol, aș spune. Pentru că, în mod normal, aceste servicii juridice întotdeauna au opinii diferite. De data asta au aceeași opinie. Și numai pentru că o singură țară uh, se opune, chiar dacă cea mai mare, Uh, domnule președinte, uh, din nou avem uh, perspectiva unui, unei soluții interguvernamentale care este în afara tratatelor și care este un lucru negativ și are un rezultat negativ și consecințe negative pentru puterile Parlamentului European. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Ferhofstadt. Acum, în numele verzilor, domnul Combendit. Eh, domnule președinte, estimați colegi, Guy Verhofstadt are dreptate. Uh, ce se întâmplă din uh, iunie 2012 încoace. Știți de ce face Consiliul așa? Pentru că știe, îl cunoaște Parlamentul și Consiliul știe că uh, Parlamentul uh, nu are cum să refuze Uniunea Bancară. Pot să vă dau o grămadă de exemple și în cazul bugetului. Și o să vedeți că în ultimul moment, uh, ca din întâmplare, jumătate din propunerea Consiliului va fi uh, reluată și va fi acceptată de Parlament. Așa cum spune și Ghi, și mai vedem noi peste 5-10 ani dacă putem să facem altceva. De aia Consiliul nu se grăbește. Cu cât ne apropiem mai mult de alegeri, cu atât uh, știe că nu vom avea de ales. Apoi, uh, sigur că uh, procedurile instituționale sunt complicate, că vorbim despre articolul 114 sau 352, dar trebuie să spunem lucrurile clar. Nu este vorba despre bani publici. Curtea Constituțională Germanie, a Germaniei nu are ce să caute aici. Este vorba despre bani privați ai unor bănci multinaționale. O să-mi ziceți că Deutsche Bank uh, chiar dacă se numește Deutsche Bank, face afaceri peste tot în Europa. Unicredit uh, are cea mai mare cifră de afaceri în Germania. Deci haideți uh, să nu ni se mai povestească toate aceste lucruri. Până la urmă uh, se spune că este vorba de protejarea banilor cetățenilor. Nu este așa. Este vorba de dezvoltarea unui mecanism de rezoluție pentru bănci private. De aceea statele nu pot să își uh, însușească acest mecanism. Parlamentul trebuie să spună lucrurile uh, răspicat, pentru că este vorba de protejarea cetățenilor. Trebuie să ne asigurăm că băncile nu se mai pot uh, adresa statelor cetățenilor atunci când dau faliment ca să le salveze și de aceea trebuie să existe un mecanism european. De aceea este atât de incredibil ce se întâmplă. Dacă am uh, face lucrurile uh, de la caz la caz, de la țară la țară, atunci uh, situația nu se va schimba. Cei mai slabi vor rămâne tot slabi și cei mai puternici vor fi și mai puternici. Iar acest Parlament trebuie să refuze acest lucru. Singurul mod de a câștiga uh, și repet, singurul mod de a câștiga este ca acest Parlament uh, să repete. Mai bine să nu avem nicio soluție decât să avem o soluție proastă. Doar dacă explicăm uh, acest lucru, doar dacă explicăm că avem o șansă să forțăm mâna Consiliului, atunci uh, vom reuși. Pentru că dacă procedăm altfel, vom pierde. Sper ca cei care vor negocia uh, să arate acest lucru foarte clar și sper ca președintele Parlamentului European să spună acest lucru răspicat și uh, să trimiteți Consiliului și înregistrarea video a acestei uh, ședințe, să, să o trimiteți uh, pe internet, că n-au putut să se deplaseze de la Atena până aici, și să trimiteți înregistrările și la celelalte 27 de guverne și la guvernul Germaniei. Să spunem uh, clar uh, ce vom vota. Nu va exista o soluție care să nu treacă prin metoda comunitară, pentru că metoda comunitară îi protejează pe cetățeni împotriva intereselor băncilor private. Și asta uh, se apără într-o luptă electorală și asta trebuie să apără. Mulțumesc! Mulțumesc din partea ECR, domnul Callanan. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. În general, încerc să fiu optimist în legătură cu astfel de chestiuni. Cred că într-o zi și domnul Conventit va putea să spună ceva rezonabil și rațional. Sunt uh, sceptic în ceea ce privește Uh, ajungerea la o soluție de către Sociu. Să fim realiști. Vorbim despre o mutare foarte uh, marcată în ceea ce privește suveranitatea în zona euro și vorbim despre sume mari de bani. Uh, e vorba de un acord care ar trebui să aducă multă certitudine în zona uh, euro. Sigur, toată lumea dorește acest lucru, chiar dacă nu implică țara mea, cred că este în interesul nostru ca acest lucru să se petreacă. Și de asemenea este în interesul tuturor să punem capăt practicilor în care băncile fac profit și totuși, dacă se apropie de faliment, contribuabilii sunt uh, cei care suferă pagubele. Grupul meu nu se opune uh, Uh, textului în mare uh, a uh, Comisiei Econ, însă avem o serie de îngrijorări mari în legătură cu poziția Parlamentului. Trebuie să ne asigurăm că țările care nu sunt în zona euro care au multe sucursale din băncile țărilor din zona euro, cum ar fi Cehia, cred că trebuie să protejăm bugetul comunitar să nu se recurgă la acesta atunci când băncile sunt în dificultate. Acestea sunt liniile noastre roșii și propunerile Parlamentului, așa cum se prezintă acum, nu le garantează. Totuși, sunt de acord cu necesitatea de a avea claritate în legătură cu cine ia deciziile atunci când o bancă din zona euro dă faliment multe uh, țări mari ar putea să impună uh, jocul atunci când e vorba de astfel de situație. Trebuie să fim însă atenți să nu mergem în direcția opusă, să creăm o soluție rigidă care să nu răspundă adecvat la cerințele băncilor care dau faliment oriunde și oricând. Așadar, trebuie să îmbunătățim poziția atât a Consiliului cât și a Parlamentului înainte de a ajunge la o soluție care să fie uh, pe măsură măsura cerințelor țărilor din nord și din sud și țărilor care nu sunt în zona euro uh, din păcate, uh, pentru uh, mulți, dezbaterile de astăzi se referă mai mult la poziția și puterea instituționale. Uh, și domnul Verhofstadt uh, a spus că ar trebui să copiem poziția Statelor Unite. Grupul meu nu este mulțumit uh, cu poziția Parlamentului, nici cu cea a Consiliului. Totuși trebuie să respectăm regulile pieței unice, regulile ajutorului de stat dar trebuie să nu pierdem din vedere tabloul mai larg și să trecem peste uh, aceste Uh, dispute mici instituționale. Uh, sigur, uh, Parlamentul are puteri semnificative, dar să încercăm să le folosim în mod responsabil. Președintele, mulțumesc, domnule Caranen. Dau cuvântul lui Gabriel Zimmer. President. Mulțumesc, domnule președinte. Mecanismul de rezoluție unică despre care vorbim acum este un, evenim, un element esențial al Uniunii Bancare. Inițial, uh, el ar fi trebuit să permită ca acele excrescențe, acele consecințe excesive ale funcționării pieței financiare să fie limitate. Totuși, uh, ținând cont de dezbaterea pe care am avut-o, putem constata că în ce privește propunerea Consiliului, argumentele pe care acest, acesta le avansează în dezbaterea cu Parlamentul European, uh, vedem că suntem foarte uh, buni atunci când e vorba să facem anunțuri cu impact uh, în mass media, dar cam atât. Mecanismele acestea de rezoluție a unii bancare trebuie și transformate în fapte și aici văd că nu se întâmplă mare lucru. Vorbesc de un principiu, domnule președinte. Uh, vă rog să transmiteți un mesaj acestui Consiliu care strălucește prin absență. Contez pe noastră să transmiteți președinției în exercițiu Elene poziția noastră. Uh, consider că este un lucru foarte bun faptul că reprezentantul Comisiei este prezent, pentru că eu cred că ceea ce avem de spus noi se adresează și Comisiei Europene. Grupul meu politic, de exemplu, nu este deloc convins că răspunsul uh, înscris al domnului Barroso la întrebarea noastră transmisă printr-o scrisoare va fi o bază de lucru suficientă. Aș dori ca și Comisia Europeană să ia o atitudine mai clară în aceste negocieri. Aș dori ca și Comisia să spună foarte clar care este obiectivul său și ce este gata să facă în calitate de uh, apărător al tratatelor dar să ne întoarcem puțin la stadiul negocierilor. Ieri a avut loc un trialog, Să constatăm că cei de la Consiliu nu, s-au, nu și-au modificat absolut deloc poziția. Nici începește problema acordului interguvernamental, nici în ce privește procedura prin care se iau deciziile în cazul unei rezoluții bancare. Noi cerem ca să avem drept temei juridic articolul 114 și metoda comunitară să primeze și sigur că nu vrem ca Parlamentul European să transmită vreun semnal că Uh, e dornic să facă un compromis pe această temă. Trebuie să fim foarte clari. Toate deciziile din începește mecanismul de rezoluție unică trebuie luate cu participarea Parlamentului European. Și vă spun foarte clar de asemenea că nu vom accepta ca întotdeauna Consiliul să aibă ultimul cuvânt și să ia ultim, ultimul decizia. Știm foarte bine cum funcționează lucrurile acolo. Sunt uh, statele cele mai puternice, sunt cele care își apără interesele lor și ale băncilor lor și fac, uh, determină uh, adoptarea unor reguli uh, cu dedicație pentru aceste bănci. Așadar, dorim o mutualizare, o socializare a datoriei private, a băncilor private, din nou. Din nou vrem să plătească nota de plată contribuabilii și consecința ultimă a acestei situații nu va fi decât o inegalitate crescândă între statele membre, deci o problemă și mai mare. Așadar, vreau să vă atrag atenția asupra acestor lucruri. Nu suntem deloc de acord cu aceste uh, semnale care se transmit. Și o observație, ultima observație, uh, când ni se spune că avem uh, dorințe prea mari. Când tot avem această dezbatere în legătură cu băncile too big to fail, prea mari ca să dea faliment, noi acceptăm că băncile nu se mulțumesc să-și uh, să aibă doar activități de bază. Vorbim uh, mereu de mecanism de rezoluție mai degrabă decât să vorbim de bănci care ar trebui să aibă niște dimensiuni potrivite și să ocupe numai de afacerea lor principală și să atunci să nu mai dea faliment. Atunci mecanismul acesta n-ar costa atât de mult. Deci vreau să introduc acest element în dezbatere în toată claritatea. Și un ultim lucru, astăzi am primit uh, un aviz juridic de la Ministerul de Finanțe german care estimează că articolul 114 n-ar fi suficient ca bază, ca temei juridic, că ar mai trebui și alt articol, dar noi considerăm că argumentele Ministerului de Finanțe german sunt complet inacceptabile. Nu există niciun motiv pentru a uh, ne îndepărta de, această, de acest temei juridic, articolul 114, și sper sincer că Guvernul Federal, care este un guvern de coaliție între cei doi mari parteneri politici, nu va lăsa să primeze vocea conservatorilor. Sper că socialdemocrații își vor ține promisiunea pe care au făcut-o de luni de zile și anume că în sânul Guvernului Federal vor face presiunile necesare ca să nu se audă doar vocea conservatorilor în ce privește și ca aceasta să nu primeze în poziția Consiliului. Acest lucru trebuie împiedicat cu orice preț și asta înseamnă că socialdemocrații trebuie să-și uh, asume responsabilitatea în domeniu. De asemenea, aș dori ca Parlamentul European să se exprime și să nu se lase uh, presat de timp. Nu noi suntem cei care am făcut să se piardă timpul. Absența mandatului este vina Consiliului. Dacă nu reușim să încheiem acest dosar până la sfârșitul legislaturii, nu va mai fi nicio decizie, va trebui să reîncepem negocierile. Mulțumesc și acum pentru grupul EFD, domnul Tero. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că prima etapă a Uniunii Bancare a fost bună și am votat pentru, însă în ceea ce privește cea de-a doua etapă am niște dubii uh, foarte importante. Economiștii au speculat uh, că un fond atât de mic uh, ar avea o eficiență îndoielnică. Pe mine mă preocupă responsabilitatea comună a acestui mecanism în care sunt implicate guvernele. Statele membre vor să evite un uh, sistem în care există o responsabilitate comună pentru băncile lor și alte instituții. Nu cred uh, că putem să le vindem uh, această organizație cetățenilor spunându-le că vor economisi costuri. Nu este tocmai adevărat. Dacă vrem uh, să strângem un fond de la bănci, asta înseamnă că băncile vor transfera aceste costuri în costurile serviciilor bancare, iar persoanele cele mai sărace nu vor putea să suporte aceste costuri suplimentare cu comisioanele bancare. Publicul copilul deja participă la acest uh, sistem. Oricum, mă preocupă cel mai mult calendarul. Cred că mergem prea repede. Nu cred că este drumul potrivit. Dacă vrem să creăm această uniune bancară, dacă vrem să fim gata când va veni momentul potrivit, nu trebuie să o luăm pe scurtătură. Uh, nu putem să facem economii uh, la termenul limită nu avem o altă alternativă și de aceea nu trebuie să dăm greș. Este un proiect de o importanță capitală. Acest proiect este unul foarte complicat pentru multe țări. Eu vin din Finlanda, unde avem trei mari bănci, uh, iar acestea uh, sunt uh, bănci care acționează în țările nordice. Dar ce se va întâmpla dacă băncile nordice vor avea probleme? Uh, Uh, nici nu cunosc răspunsul și, Doamne ferește, să se întâmple acest lucru. Acum băncile sunt într-o stare bună, dar ce se va întâmpla dacă vor avea probleme? Care va fi comportamentul în alte țări? Avem o temere justificată că noi va trebui să plătim uh, nota de plată. În plus, uh, mă preocupă și accelerarea creării Uniunii Bancare. Lucrul cel mai important este să Uh, ne asigurăm că bilanțurile problematice actuale nu intră sub sfera acestei organizații. Dacă testele de stres uh, nu vor uh, reuși, lucrurile nu vor sta foarte bine. Noi va trebui să avem negocieri foarte bune. Mulțumesc foarte mult, domnule Tero. Acum, în numele neafiliaților, domnul Stoianov. Mulțumesc, domnule președinte. În activitatea mea în această legislatură am uh, protejat întotdeauna interesele cetățeanului european. Acei cetățeni care acum ne privesc de acolo de sus, oameni care muncesc în fiecare zi pentru a face progrese. Acești oameni, ca toți ceilalți, doresc să-și vadă economiile protejate, nu vor să plătească de două ori pentru greșelile uh, rechinilor, fără scrupule rechinilor financiari. Întotdeauna vine un moment și cred că acum a venit momentul să facem uh, ceva cu adevărat hotărător și anume să reamintim faptul că Uniunea Europeană este o uniune suverană a statelor, nu o Uh, Uniune a 28 de provincii autonome. Vreau să-l susțin pe domnul Zvoboda. Uh, El a spus că nu putem să excludem anumite state pe anumite motive. Dacă există un regulament, trebuie să se aplice tuturor țărilor. Însă aici avem o problemă. Este clar că Uniunea Europeană nu are competențele de a acționa în această privință. Și dacă unul dintre statele membre, cel mai mare, de altfel, este statul uh, unde și are sediul BCE-ul, e bine, acești, dacă acest uh, stat consideră că există un element problematic, trebuie să ne punem întrebarea. E totul bine oare? Alminteri susțin pe toți cei care au luat cuvântul, pe toți colegii. Uh, discutarea acestui raport a arătat că eu am susținut acest raport de la bun început. Este clar oricum că dacă dorim ca acest sistem să funcționeze pentru fiecare dintre noi, trebuie să parcurgem o reformă a tratatelor. Tratatele trebuie să fie modificate. Și atunci când toate statele membre, când popoarele lor suverane, acceptă aceste modificări, putem să trecem la etapa următoare un soi de federalizare. Cred că uh, Comisia Europeană și Superman Mario Draghi au trecut peste toate limitele. Nu trebuie uh, să credem în uh, magie ceva cu totul diferit. Nimic nu va apărea ca prin magie peste noapte. E vorba de suveranitate. Mulțumesc. Doamna Beus, Mulțumesc. Am uh, auzit președintele grupului uh, cu întărind poziția luată de comisia mea în această săptămână. În trialogurile pe care le-am avut și pe care le vom avea, voi continua să spun că toate chestiunile sunt discus, deschise negocierii. Am avut trei trialoguri în care președinția Elena n-a avut niciun mandat de negociere în afară de poziția Consiliului. Și evident că sunt limite până la care mai putem să suportăm uh, situația de a ne explica unii altora pozițiile și de a pierde vremea. Am uh, luat uh, inițiativa pe umerii mei, ca să spun așa, și am făcut propuneri dincolo de poziția parlamentară. Am încercat să fiu cât mai întreprinzătoare și comisia m-a ajutat, dar e nevoie de doi pentru a dansa tango Uh, nu am niciun chef sau nicio intenție să mai accept această situație, așadar Consiliul trebuie să se miște și să-și folosească și el imaginația și să fie mai european și să fie clar că niște pași foarte mici nu sunt suficienți. Am auzit un ministru spunând că nu există niciun fel de flexibilitate. Nu, lucrurile nu funcționează așa. Există unele chestiuni foarte bune și în poziția Parlamentului și a Consiliului, unele dintre ele. Și dacă e vorba de me- mecanismul unic de rezoluție, accept că trebuie să avem cea mai bună soluție din ambele părți. Codecizie înseamnă că trebuie să găsim aspectele cele mai bune din ambele poziții și propuneri. Uh, putem dovedi astăzi că putem vota doar poziția, poziția a doar unei părți sau putem să ne întoarcem și să avem un compromis corect. Dar în niciun caz nu vom reveni pentru a vota pe poziția doar a Consiliului sau pe o versiune identică cu această poziție. Mulțumesc, doamnă Bowles, și acum în numele raportorului, doamna Ferrero, îi dau cuvântul domnului Sanchez Presedo. Președinte, în numele Mulțumesc, domnule președinte. În numele raportoarei, doamna Ferreira, Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Le mulțumesc pentru ceea ce au spus și pentru tonul pe care l-au folosit. Das ich, ja, Herr Kollege Langen, ich höre das auch. Domnule Langen, da, și eu am auzit că nu este traducere în limba engleză. Vă mulțumesc că mi-ați uh, semnalat acest lucru în mod uh, discret. Avem o problemă tehnologică la cabina germană. Da, gata, s-au întors și germanii la microfon. Domnule Sanchez Presedo. Continuă, președinte. Inițiam intervenția de... Am înțeles, domnule președinte. Spuneam... Uh... Din păcate este o problemă tehnică. Spuneam mai devreme că în numele raportoarei îi susțin pe toți colegii care s-au exprimat și în numele mm, președinților uh, de grup au fost făcute declarații foarte ferme. Președintele întrerupe. Îmi cer scuze, dar uh, este o problemă, chiar e o problemă cu tehnică. Cabina germană îmi spune că cineva le fură microfonul. Cred că englezii le fură microfonul, le taie microfonul. Cred că Regatul Unit ar trebui să se uh, să fie un pic mai discreți. Ne cerem scuze, domnule Sanchez Presedo, că v-am uh, întrerupt intervenția. Noi vrem uh, ca interpretarea în germană să meargă bine. Așa cum uh, spunea doamna Bols, președinta Comisiei Econ, uh, trialogurile încă nu au dat uh, roade. Acum ne confruntăm cu aceste voturi care vor avea loc în Parlamentul European. Cred că trebuie ca Parlamentul să-și asume responsabilitatea în calitate de colegiuitor. În al doilea rând, cred că Parlamentul trebuie să se asigure uh, pentru uh, a prelua responsabilități uh, esențiale. Va trebui să lucrăm clar și ferm. Uniunea bancară trebuie să facă parte din Uniunea Europeană, pentru că este un proiect european. Avem nevoie de un mecanism unic care să poată fi mobilizat rapid. Avem nevoie de un mecanism unic care să funcționeze încă de la bun început cu fonduri disponibile. Trebuie să lansăm un apel Consiliului pentru a da un mandat de negociere președinției elene, pentru că Parlamentul dorește să ajungă la un acord în primă lectură. Este un acord ambițios, uh, un acord complet. Iar Parlamentul va trebui să facă un apel ferm la Consiliu pentru că mingea este în tabăra sa. Mulțumesc, domnule Sanchez Presedo, domnul Barnier. Merci, monsieur le président. Bonjour à Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Mulțumesc că m-ați invitat să-mi spun din nou părerea în această săptămână pe acest dosar major, al doilea pilon al Uniunii Bancare, după ce am construit rapid și serios primul pilon cel al supravegherii tuturor băncilor din zona euro și din țările care doresc să se alătureze, alăture Uniunii Bancare în mod voluntar. Am spus-o deseori, doamnelor și domnilor eurodeputați, că în chestiuni financiare, ca și în chestiuni ecologice, prevenția este mai ieftină decât repararea. Supravegherea este uh, prevenirea. Uh, când trebuie să reparăm și se mai întâmplă și astfel de situație, uh, o reparație uh, bine gândită uh, costă mai puțin decât o reparație dezordonată. Suntem în această situație și v-am explicat marți poziția Comisiei care împărtășește în mare această convingere și anume, rezoluția la care lucrăm este urgentă, așa cum a spus-o doamna Corin Wortman-Col, dar și necesară. Adaug că adunarea asemenea a Parlamentului dorește să obțină un acord bun, un acord credibil în funcționarea sa. Uh, și în raport cu actorii de pe piața financiară. Un acord care să instituie un mecanism robust, uh, eficient, care să asigure rezoluția și atunci când este necesar, care să organizeze falimentarea în regulă a băncilor fără întârzieri inutile și mai ales fără să se procedeze ca de obicei, să se recurgă la contribuabil și uh, mă adresez domnului uh, Tero care s-a referit la uh, contribuabil. În acest spirit m-am adresat dialogului care a avut loc ieri și ați avut o atitudine constructivă, doamna Bowles, doamna Goulart, Vicky Ford, domnul Gigold, domnul Sanchez Presedo, care de altfel reprezintă și asta o spun uh, uh, în trecere, uh, pentru că uh, trebuie uh, să mă gândesc și la doamna Eliza uh, uh, care lipsește din motive de sănătate. Uh, dar este și vorba de Consiliu aici, care ieri a fost uh, deschis, așa cum a spus-o domnul Venizelos acum câteva zile. Uh, am trecut uh, în revistă diferite aspecte tehnice ale textului, am vorbit de elemente foarte complexe, există multe mize complexe și asta justifică o discuție de substanță. Vă reamintesc că vorbim de rezoluția instituțiilor care finanțează 75% din economia europeană a întreprinderilor, teritoriilor și consumatorilor și dificultățile au avut un impact uh, sistemic asupra statului și asupra economiilor pe toată durata crizei. De aceea uh, acționăm într-o perioadă limitată. Doamna Vortman Col a spus acest lucru. Uh, domnul Verhofstadt uh, nu este aici, dar a vorbit de învățămintele uh, crizei. Să fim corecți cu ceea ce ați făcut dumneavoastră și cu munca pe care a depus-o Consiliul și eu cu echipa mea. Am încercat foarte mult să tragem învățăminte din această criză. Și așa cum au făcut-o și americanii în felul lor, am dorit să protejăm contribuabilii, cei care au depozite în bănci, consumatorii și cetățenii. Nu am uh, terminat această muncă. Rămâne al doilea pilon, Uniunea Bancară. Și îi spun doamnei Zimmer, care nu mă ascultă, dar cred că o să-i se povestească ceea ce am spus, Uh, doamnă Țimăr, uh, v-am ascultat. Vă rog să fiți atent la ultimul text pe care l-am uh, prezentat săptămâna trecută privind reforma structurală a ă, celor 30 de bănci mari pentru a le încuraja să-și facă treaba, așa cum a spus o doamnă Zimmer, să dea împrumuturi economiei, să dea împrumuturi ă, întreprinderilor și consumatorilor și nu să facă speculații bancare. Uh, acestea fiind spuse, mai avem mult de făcut pentru a ajunge la un acord. Într-o primă etapă există această chestiune centrală și foarte delicată pentru Parlament, și anume acordul interguvernamental uh, la care s-au hotărât uh, ministrii. Acest lucru a fost dorit de către Consiliu Uh, Marți am indicat poziția Comisiei pe această temă. Suntem convinși, doamnelor și domnilor, că articolul 114 este baza adecvată. Domnule Stoianov, avem o, un temei juridic pentru a acționa și îl confirm. Articolul 114 pentru a stabili fondul rezoluției uh, uh, recurgerea la un acord interguvernamental nu este contrară tratatelor potrivit serviciilor juridice dacă se referă exclusiv uh, pe transferul și mutualizarea fondurilor. Și aici, uh, doamnă Țimăr, uh, poziția noastră este clară. Președintele Barroso a răspuns președintelui Schulz și rămân la dispoziția noastră, cum am fost și ieri la trialog, pentru a preciza punctul nostru de vedere, să răspundem la întrebările dumneavoastră, inclusiv celor de natură juridică. Dacă Parlamentul ar decide în final să dea dovadă de un spirit de compromis pe acest punct foarte delicat, atunci părerea mea este că uh, și sper că Consiliul ne va auzi, Consiliul va trebui să aprecieze corect și la justa valoare această mișcare, să măsoare importanța și să uh, vadă care sunt consecințele în toate aspectele uh, negocierii. Există o serie de puncte legate de mecanismul de rezoluție care trebuie să facă obiectul unor discuții și unor uh, hotărâri. Sunt foarte multe chestiuni în discuție, așa cum a spus-o Sharon Bowles Adinaur. A menționat câteva puncte, finanțare, finanțarea, guvernanța, responsabilitatea democratică uh, a Consiliului de Administrație. Uh, pe unele dintre aceste puncte am făcut o serie de propuneri pe care le-am detaliat uh, la trialog. Vreau să reamintesc aspectele principale. Putem să ne gândim la o accelerare a mutualizării compartimentelor naționale pentru a ajunge mai rapid la un fond comun și chiar în mod ideal, așa cum um, doamna Vortman uh, Col a spus-o, un fond comun din prima zi. Cred că putem astfel să permitem uh, să uh, preluăm ideea domnului Verhofstadt să avem o durată limitată pentru acordul interguvernamental. În al doilea rând, trebuie să facem progrese pe chestiunea backstop-urilor chiar dacă acestea nu sunt uh, obiective uh, imediate uh, pentru această mutualizare. În al treilea rând, este important să concepem un uh, mecanism care să permită o luare rapidă a hotărârilor, să fie eficient, să ofere garanții juridice și să ofere posibilitatea de acțiune și de a lua decizii. Uh, domnul Callanan, vă ascultam uh, când vorbeați și aveți dreptate. Acest mecanism trebuie să fie eficient pentru a avea o putere de anticipare și să fie gata Uh, să uh, uh, abordeze și criza de după, nu numai criza dinaintea acesteia. Trebuie să avem un caracter democratic al acestui mecanism, inspirându-ne din ceea ce s-a făcut pentru mecanismul de supraveghere. Pe total, doamnelor și domnilor eurodeputați, toate temele sunt în fața dumneavoastră, există căi de a ajunge la un compromis, trebuie să avansăm hotărât pentru că timpul este limitat. Trebuie să ajungem la un acord ambițios pe un mecanism robust care să îi uh, protejeze pe cei care fac economii, pe contribuabil și întreaga economie europeană. Și aici, în calitate de comisar responsabil cu piața internă, uh, fac aluzie și la unitatea și coerența pieței unice. Sunt unii care nu sunt uh, încă parte din uh, zona euro. Însă uh, vreau să uh, veghez Uh, la aplicarea tuturor regulilor, regulilor de ajutor de stat uh, la piața unică pentru toate cele 28 de state unice care sunt interesate în coerența pieței. Pentru a face progrese va trebui, așa cum a spus-o domnul Svoboda și cum a spus-o și domnul Ferhofstadt, uh, trebuie să existe un nou mandat încredințat Consiliului ECOFIN. Acesta este de altfel și apelul pe care l-ați lansat și pe care îl voi transmite. În ceea ce o privește, Comisia este gata să joace rolul, va continua să joace acest rol, suntem mobilizați. Toate acestea trebuie să ne permită, doamnelor și domnilor eurodeputați, să construim un mecanism cu adevărat european, așa cum a spus-o domnul uh, Convendit, cum a spus-o domnule președinte Svoboda, și uh, nu uh, să uh, facem o culegere de interese și competențe naționale trebuie să fie un mecanism cu adevărat uh, european. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Mulțumesc uh, grupurilor politice pentru declarațiile făcute. Uh, vorbim de un principiu cu care suntem cu toții de acord. Uniunea bancară este unul dintre proiectele politice, poate proiectul cel mai important uh, al acestei legislaturi. Instituind un mecanism de rezoluție unic, noi contribuim la un proiect esențial pentru stabilitatea Uniunii Monetare, dar și a Uniunii Europene în ansamblul său. Situația în care ne găsim este următoarea. Comisia Econ a adoptat uh, poziția sa în luna decembrie. De, la rândul său, Consiliul a adoptat poziția sa a doua zi. Între cele două uh, legislaturi trebuie să găsim un acord, un compromis rezonabil, susținut de o majoritate uh, și am înțeles intervențiile reprezentanților uh, grupurilor politice, a raportorilor și președintei Comisiei Econ. Insistați asupra rolului Parlamentului European în calitate de co-legislator în uh, elementele esențiale ale procedurii. Și am atras atenția, atrag atenția uh, dumneavoastră asupra necesității transparenței democratice și locul acesta este în acest Parlament acest uh, Parlament nu acceptă să fie exclus în calitate de legiuitor. Mi-ați cerut să transmit o scrisoare Consiliului pentru a îi cere o reuniune extraordinară a Consiliului ECOFIN. Aceasta este poziția exprimată de grupurile politice în majoritatea lor. În acest sens voi trimite o scrisoare Consiliului și văd, domnule Barnier, că sunteți gata să uh, participați la o reuniune anticipată în numele Comisiei Europene. Uh, asta voi transmite Consiliului care astăzi lipsește. Domnule Rol. Domnule președinte, Poate reușește cineva să-mi explice această procedură uimitoare care a fost stabilită pentru acest uh, subiect. Deci nu am înțeles. Comisia a decis să nu voteze și după aceea am început discuțiile. E bine, în această săptămână de plenară se vorbește de un subiect uh, Uh, special și aici luăm o decizie și după aceea ne scrie și o scrisoare și în paralel există trialogurile care continuă. Așadar, deci ori una, ori alta. Nu înțeleg această procedură, n-am făcut niciodată acest tip de lucruri. Există un motiv pentru care s-a uh, abandonat procedura normală care este foarte clară și pentru, că s-a, și pentru care s-a mers în felul acesta, să înțelegem că poate facem și în viitor așa. ob sie ein einfaches gemüt sind herr reul das überlasse ich ihrer eigenen feststellung. ich äh, bin gehalten die beschlussfassung der konferenz der Domnule Royal, äh, noastră înțelegeți sau nu înțelegeți, e problema noastră. Eu sunt obligat să respect deciziile conferinței președinților. Uh, conferința președinților a vrut să avem o dezbatere înainte de trialogul de miercuri și după aceea conferința președinților a decis ca după trialogul de ieri, deci în această dimineață, uh, conferința a decis să se întâlnească cu echipa de negociere. Asta s-a întâmplat și uh, după aceea a decis că vor fi o serie de intervenții ale președinților de grup care să își precizeze poziția în lumina trialogului de ieri. Asta e ce am spus. Mai mult, conferința președinților a decis, acum două săptămâni, că amendamentele Comisiei Econ ar trebui să fie puse la vot astăzi cu recomandarea de a nu avea un vot final. Cred că raționamentul conferinței președinților a fost că încă o dată trebuie să semnalăm Consiliului care este poziția Econ, care este susținută și de majoritate de plenară și în acest fel să-i ajutăm pe negociatori în procesul de negociere cu Consiliul. Cu excepția a două grupuri, acest lucru a fost acceptat în conferința președinților, cu excepția a reprezentanților a două grupuri politice. Și puteți să vorbiți cu responsabilii de la PPE și să vedeți că așa stau lucrurile. Eu nu am făcut altceva decât să-mi îndeplinesc corect datoriile uh, ca urmare a deciziei uh, conferinței președinților, domnule Roil. Deci nu a fost ideea mea, ci a fost o decizie a conferinței președinților, dar am votat pentru această idee. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog. Domnul Șimanski. Panie przewodniczący, panie i panowie, wczoraj... Domnule președinte, domnilor și domnilor, ieri, înainte de votul final la raportul privind politica de climă și energie pe, până în anul 2030, președintele m-a împiedicat să-mi exprim uh, opinia în legătură cu forma finală a acestui raport. Cu siguranță asta a avut uh, o influență asupra votului. Uh, după amiază am primit informații de la biroul Parlamentului că președintele de ședință nu a respectat uh, procedurile parlamentare în acest caz. Totuși, aș vrea să primesc o declarație oficială din partea președintelui Parlamentului în legătură cu această practică uh, îngrozitoare. Domnule Șimanski, aveți dreptate. Ieri, înainte de vot, ați cerut cuvântul și acest lucru era stabilit în scris din, de, de seara, din seara dinainte. Deci ați uh, procedat corect, a fost o greșeală a serviciilor uh, Parlamentului care nu l-au informat pe vicepreședintele care conducea ședința în legătură cu intenția noastră de a lua cuvântul. De obicei, asta trebuie să existe în notele președintelui și așa ați fi primit cuvântul. După ce, ați uh, după ce ați făcut plângerea, la conferința președinților, grupul noastră, uh, președintele grupului noastră a precizat acest lucru și am încercat să o rezolvăm. Știți că întotdeauna se întâmplă greșeli, deci a fost o greșeală a serviciilor uh, de ședință și ne cerem scuze. Sper că acceptați această explicație. A fost o greșeală, ar fi trebuit să vi se dea cuvântul. A da, Kelly. Domnule Kelly, vă rog. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte Intervenția mea se referă la, conferin- la decizia conferinței președinților de a amâna o dezbatere de astăzi cu privire la uh, devastările uh, de la, din Spania, Portugalia, Franța, Italia, Regatul Unit, ca urmare a furtunilor uh, fără precedent uh, și a inundațiilor care au afectat uh, zeci de mii de oameni. Ar fi trebuit să avem o astfel de dezbatere pentru a da dovadă de solidaritate cu acești oameni. Mă întreb de ce a fost amânată această dezbatere pentru că uh, astăzi între 10 și jumătate și 11 nu s-a întâmplat nimic, nu era nimic uh, pe ordinea de zi. Va fi această dezbatere reprogramată pentru sesiunea viitoare și ne vom exprima solidaritatea față de acești oameni uh, și pentru a le pune la dispoziție instrumentele necesare și văd că și colegii spanioli sunt de acord cu mine. Herr Kelly, auch hier handelt es sich um ein... Domnule Kelly, fost o decizie a conferinței președinților. Grupurile nu au vrut să aibă acest punct pe ordinea de zi uh, din această dimineață, însă poate fi reintrodus uh, pe ordinea de zi oricând. Am înțeles că comisia responsabilă va analiza această situație și există posibilitatea de a include subiectul pe ordinea de zi a următoarei plenare. Herr Gollnisch. Domnule Monsieur le Président, je serai très bref. Herr un moment, s'il vous plaît. Sie wollten noch zu diesem Punkt das Wort, Zum Punkt von Herrn Kelly. Doriți să interveniți la punctul ridicat în discuție de domnul Kelly? Vă rog. Aș Există deci deja o cerere ca acest subiect să fie pe ordinea de zi viitoare pentru că au fost uh, inundații sau căderi mari de zăpadă în Austria, în Italia și dorim ca la următoarea plenară acest subiect uh, să figureze pe ordinea de zi și sper ca grupul să-și dea uh, acordul. Domnul Golniș, o să fiu foarte succint. E foarte bine că în cadrul funcției dumneavoastră ați recunoscut uh, greșeala care a fost făcută în ceea ce privește pe domnul Șimanski. Însă permiteți-mi să vă spun că ceea ce se așteaptă din partea unor uh, eurodeputați nu sunt uh, scuze neapărat. Domnul Șimanski a anunțat că raportorul i-a recomandat să voteze împotriva textului, ceea ce este destul de rar. Și dacă intervenția sa uh, ar fi avut uh, loc, asta ar fi avut un impact hotărător asupra uh, votului. Deci putem să ne gândim în mod legitim că votul a fost viciat. Și pentru că nu a fost respectat regulamentul care dă dreptul de a interveni raportorului, cred că votul trebuie reluat. Vă mulțumesc. Ja, Domnule Gorniș, da. Am uh, analizat această chestiune foarte atent pe baza regulamentului, desigur.